foarte folositor, care este o sursă de inspirație și încă o dată îmi cer scuze că domnul Dali nu a, fost, nu a putut fi prezent din motive personale. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule comisar și mulțumesc domnului raportor pentru acest raport și mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul. Următorul raport pe ordinea de zi este raportul doamnei Galo privind aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală pe piața internă. Dăm mai întâi cuvântul doamnei raportor timp de patru minute. Si, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, Parlamentul trebuie să, să se folosească de această oportunitate a votului pentru acest raport de inițiativă, care de fapt nu este raportul meu, ci rezultatul unor numeroase compromisuri, tocmai pentru a lansa o dezbatere. De aproape zece ani de zile, în mare majoritate a textelor noastre, noi repetăm că economia europeană trebuie să fie o economie a cunoașterii și a uh, competențelor. Acum a venit momentul să fim la înălțimea acestei provocări provocări. Provocare devenită planetară, având în vedere uh, internetul. Industriile creatoare și inovatoare reprezintă astăzi 7% din PIB-ul Uniunii Europene și reprezintă 14 milioane de locuri de muncă. Aceste întreprinderi sunt și trebuie să rămână un atu, un avantaj major al economiilor europene în fața unei concurențe feroce. Deci, noi trebuie să protejăm aceste industrii. Dacă nu, ele vor dispărea. Dar care este instrumentul care ne permite această protecție? Care este instrumentul care îi încurajează, pe, uh, încurajează aceste industrii să inoveze? Care este instrumentul care asigură diversitatea culturală la nivel european și răspândirea acestei diversități culturale la nivel mondial? Care este instrumentul care ne permite să, permite să plătim pe cercetători, pe artiști, pe ingineri, pe intelectuali? care este instrumentul care ne permite să avem o dezvoltare armonioasă a uh, industriilor creatoare și inovatoare, care este instrumentul care încurajează IMM-urile și tineri întreprinzători să dea dovadă de inovație, să transforme economia europeană până în 2020. Iar răspunsul la aceste întrebări este un răspuns evident. Dreptul la proprietate intelectuală. Toată lumea este de acord asupra faptului că dreptul la proprietatea intelectuală referitor la bunurile fizice nu poate fi contestat. Însă de când a apărut internetul, unii dintre noi uh, pur și simplu uh, nu mai au ideile clare, pentru că unii nu au înțeles că trebuia de asemenea să protejăm toate bunurile care circulă prin acest suport uh, digital. Uh, cărți, uh, jocuri video, uh, softuri, muzică, film. Internetul nu trebuie să provoace teamă, ci reprezintă mai degrabă o șansă extraordinară de care ne putem bucura. Noi garantăm accesul la internet pentru toți cetățenii europeni. Este un drept. Însă, în același timp, trebuie să aplicăm referitor la internet și textele legale care protejează proprietatea intelectuală tradițională, pentru că reprezintă un drept. Dacă nu, va fi o adevărată junglă. Și într-o junglă știm foarte bine că cel mai tare și mai puternic câștigă. Este oare exact ceea ce ne dorim? Ne dorim să aducem la marginea propastiei o industrie inovatoare și creatoare uh, tocmai în numele acestei gratuități pe internet. Oare noi, ca legiuitori europeni, vom demisiona Vom, uh, vom uh, da dovadă de demagogie și de populism sau suntem capabili să ne gândim și să găsim soluții și să ne asumăm răspunderea. Vă pun această întrebare pentru că uh, acest raport își dorește să lanseze un semnal către Comisie în așa fel încât să putem conjuga toate eforturile pentru a găsi soluții adecvate. Haideți să punem capăt reflexelor noastre populiste, să încercăm să depășim toate certurile noastre politico-politicianiste, să lucrăm în interesul general, să nu lăsăm câmp liber doar comisiei, pentru că soarta industriilor creatoare și inovatoare în Europa și a persoanelor care depind de aceste industrii se află în mâinile noastre. Deci să nu cumva să uh, pierdem această răspundere, să o lăsăm deoparte. Dezbaterea nu face decât să înceapă. Mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc foarte mult. Acum, în procedura catch de aia, avem cinci oratori. Unii dintre cei care au cerut să ia cuvântul au avut deja ocazia să se exprime în dezbaterile precedente. Domnul Piotr, domnul Boes, domnul Enciu, domnul Man Mendes, Lichtenberger și Ehrenhauser. Are mai întâi cuvântul domnul Boris. Vă rog. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałem podziękować pani Galo. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Mulțumesc uh, raportoare pentru acest raport bun și echilibrat care confirmă faptul că Uniunea Europeană dorește să ocrotească drepturile în chestiune și că o facem acest lucru la nivel european ceea ce este în conformitate cu comunicarea Comisiei Europene privind agenda digitală care se referă la opere orfane și la alte opere similare. Aș dori să spun că acest raport este unul echilibrat. Iar acest lucru îl reprezintă un avantaj, bineînțeles, nu se referă doar la contrafacere și piraterie în mod restrictiv, dar include și un sistem de prevenire, un sistem de sensibilizarea um, sensibilizare a cetățenilor care poate nu-și dau seama că încalcă drepturile altor cetățeni. Aș dori să vă spun aici și să fac referire și la raportul anterior că avem nevoie de un model bun de comerț care să ocrotească drepturile de autor care să îi protejeze pe inovatori, dar care în egală măsură, în egală măsură să permită consumatorilor să cumpere tot soiul de um, creații de opere la prețuri decente. Cred că acesta ar trebui să fie punctul de plecare iar până la urmă, acest raport este unul echilibrat, așa cum am mai spus. Mulțumesc, o să mă relaxez puțin și o să dau cuvântul domnului Rubic, domnului Iar

Mulțumesc, domnule președinte. Uh, și aș vrea să mulțumesc doamnei Galo pentru modul în care a, uh, de, și-a depus munca pe uh, marginea acestui raport și pentru colaborarea de care a dat o vartă cu ceilalți raportori din umbră. Am avut dezbateri pasionante și în sânul grupului meu am avut anumite dificultăți, însă am înaintat o propunere de rezoluție alternativă în așa fel încât să găsim poate alte soluții. Îmi pare rău că discuțiile au durat atât de mult și că până la urmă nu s-a ajuns la un rezultat concret. Noi ne dorim mai multă inovație, ne dorim mai mult comerț electronic, mai multe schimburi electronice, însă nu avem o protecție a drepturilor de proprietate intelectuale care se află la baza uh, inovației și uh, creației. De aceea îmi doresc ca mâine să se voteze în mod corect, să se voteze rezoluția alternativă a grupului nostru și lansez un apel către domnul Barnier pentru a face anumite propuneri în favoarea unui cadru cadru juridic în sânul Uniunii Europene în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală. Aici există o nevoie stringentă, avem nevoie de licențe multiteritoriale, care încă nu există. Iată o cale de urmat. Mulțumesc, până domnul președinte, doamna Lichtenberger, aveți cuvântul. Coleginnen und Kollegen, es ist kein Mulțumesc. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Nu mă mir că nu am ajuns la un acord în acest caz, pentru că avem uh, două aspecte care nu pot fi conciliate. În ceea ce privește mărcile comerciale, uh, putem ajunge la un acord, dar um, când se amestecă protecția mărcilor cu afacerile pe internet, uh, cred că trebuie să avem strategii diferite pentru sistemul online și pentru restul sistemului cele două strategii nu pot să fie abordate la fel. Încălcările drepturilor de proprietate intelectuale pe internet trebuie să fie pedepsite conform drepturilor consumatorilor. În al doilea rând, dacă uh, consum bunuri culturale pe internet, dar dacă mă tem uh, că risc să ajung în închisoare de câte ori mă uit la ceva pe internet, acest lucru că internetul nu poate să fie folosit pentru difuzarea creațiilor artistice. Deci cred că această dezbatere ar trebui să continue, nu să tragem acum concluzii pripite. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Ehrenhauser. Mulțumesc, domnule președinte. Este limpede că trebuie să combatem contrafacerea, falsurile. Acest raport nu va atinge neapărat acest cel și nu pot să-l sprijin, fiindcă sunt de acord cu tinerii europeni care sunt îngrijorați de piedicile care vor fi, spuse, vor, vor fi dispuse de această nouă legislație nu îmi place modul în care se folosește pirateria și contrafacerea care între care se pune semnul de egalitate și există o incertitudine politică. Pirateria nu este un termen potrivit pentru o folosire necomercială a institutului, a, mă scuzați, a internetului, fiindcă nu face decât să transforme în infractori o serie de cetățeni europeni care nu sunt deloc infractori. Iată, deci, după mine, structura pe care o avem la ora actuală nu se ocupă de aceste puncte foarte importante. Domnul Rubic care cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Proprietatea, fie ea fizică sau intelectuală, reprezintă baza economiei de piață. De aceea sunt de părere că trebuie să ne gândim mai în, uh, în profunzime și să vedem cum această problemă ar putea fi rezolvată prin găsirea unui consens. Uh, Uh, e nevoie de un ghișeu unic. Uh, trebuie să ușurăm lucrurile pentru consumatori, pentru cei care au statutul de independent, în așa fel încât să poată să obțină licențele necesare. Apoi, aceste licențe trebuie să fie disponibile. Știm că există drepturi de autor, iată un element deosebit de important. E nevoie de o adevărată piață internă a proprietății intelectuale. de asemenea, Uh, fiecare limbă utilizată, fiecare limbă națională reprezintă o adevărată comoară. Deci aceste licențe trebuie să fie redactate în toate limbile și să aibă un caracter legal uh, în toate țările, în toate statele membre. Apoi, um, e nevoie și de neutralitate tehnologică și mai e nevoie și de sancțiuni. Sancțiuni față de cei care încalcă dreptul concurenței. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Engström, Un minut. Thank you. There are several problems with this report. Mulțumesc. În acest raport apar mai multe probleme, dar vreau să subliniez o inconsecvență majoră. Se spune că nu avem uh, cifrele necesare pentru a propune legislație, de aceea se cere un observator. Um, apoi uh, este criticată Comisia că nu a propus legislație și așa mai departe. Sunt de acord cu ce se spune la început. Într-adevăr, nu avem cifrele necesare, nu avem statisticile necesare pentru a um, se propune texte legislative. Aceasta este problema fundamentală și de aceea instituțiile europene nu au reușit uh, să găsească politica cea mai bună în aceste teme. Recomand uh, rezoluția verzilor, socialiștilor și a grupului GUE care spune haideți întâi să vedem care sunt cifrele, apoi să ne gândim ce să facem și apoi să legiferăm. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Iar. präsident! die unterschiedlichen regelungen der mitgliedstaaten im bereich. diferențele de legislație privind proprietatea intelectuală în cadrul statelor membre um, duc la o fragmentare ceea ce afectează libertatea de circulație pe piață și investițiile. încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală merg adesea mână în mână cu crima organizată, iar uh, aici internetul uh, este folosit pentru astfel de abuzuri. Avem nevoie de un teren echitabil în ceea ce privește protecția și avem nevoie de acțiuni bine țintite la nivel uh, european. Trebuie ca prevederile naționale să fie armonizate, iată Iată de ce avem nevoie dacă, avem, dacă dorim o piață internă care să funcționeze cum trebuie. Mulțumesc raportorului pentru sublinierea acestui fapt și sunt sigur că vom mai discuta această chestiune. Mulțumesc și, în ultimul, nu în ultimul rând, doamna Roitova. Mulțumesc, domnule președinte. Eu, în calitate de raportor pentru Comisia IMCO, trebuie să vă spun că sunt dezamăgită de faptul că colega noastră, doamna Galo, nu a ținut seama de recomandările noastre. Dar, cu toate acestea, în, am răspuns faptul că Comisia Europeană a confirmat propunerea mea, și anume să existe o inițiativă la nivel european pentru uh, identificarea mărcilor la nivel european. Mulțumesc Comisiei pentru această inițiativă. Trebuie să ne apărăm împotriva produselor contrafăcute care vin din Asia și există o listă uh, întreagă. Dar e păcat că există atât de multe diferențe și divergențe de opinii în sânul Parlamentului nostru referitor la acest raport legat de pirateria online și de protecția uh, drepturilor de proprietate intelectuală. Nu cred că putem rezolva această problemă dacă îi trimitem pe adolescenții, uh, întemnițăm. Nu cred că acest lucru este o atitudine echilibrată uh, nu știu dacă cei care sunt creativi pe internet sunt încântați de astfel de măsuri. Uh, e vorba de măsuri foarte costisitoare. Uh, din păcate, acest raport nu este suficient de echilibrat în acest punct de vedere. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult, dragi colegi, și am dorit să ascultăm reprezentantul Comisiei, domnul Barnier. Da, Domnule președinte, întotdeauna ascult foarte atent ce au de spus deputații europeni. Comisia, care nu le știe pe toate, are, are întotdeauna nevoie de analize și propuneri din partea deputaților. De aceea doresc să mulțumesc doamnei Galor și întregului Parlament European pentru interesul pe care îl acordă respectării drepturilor de proprietate intelectuală. Știu că acest raport a făcut obiectul uh, multor dezbateri și cred că până la urmă reprezintă un echilibru bun între diferitele interese în joc. Aș dori să reacționez la ceea ce a spus domnul uh, Rubic și domnul Boris și anume că o protecție eficientă a proprietății intelectuale permite să se încurajeze creativitatea, inovarea și să se um, salveze locuri de muncă. Când vorbim despre protecție și justa remunerare a creației, nu e vorba doar despre creația culturală sau industrială. E vorba și despre anumită idee în legătură cu conceptul de democrație, când ne gândim la munca ziariștilor, uh, care și ea trebuie să fie protejată și remunerată în mod corect. Domnul Boris a vorbit și despre problemele din domeniul sănătății. Știm care sunt riscurile legate de contrafacerea în domeniul medicamentelor. Doresc să subliniez faptul că Comisia se angajează să lucreze în lunile următoare în contact foarte strâns cu acest Parlament pentru ca lupta împotriva contrafacerii și pirateriei să fie cât mai eficientă. Așa cum a cerut-o și doamna Roitova. Comisia va, încerc, va continua să lupte împotriva uh, infracțiunilor în domeniul proprietății intelectuale cu măsuri legislative și altele decât legislative. Cred că orice luptă trebuie să fie însoțită de măsuri pozitive, cum este promovarea ofertei de produse legale. Cred că e nevoie și să sensibilizăm mai mult cetățenii în acest sens. Bineînțeles, tinerii, dar nu doar tinerii, în legătură cu aceste fenomene, folosind, așa cum a cerut domnul Exton, uh, dându-se statistici clare în legătură cu amploarea contrafacerii și pirateriei și consecințele acestora asupra societății și economiei, așa cum uh, a spus și domnul Enciu adineauri. Comisia va acorda o atenție deosebită dezvoltării observatorului și celorlalte măsuri anunțate în comunicarea noastră din septembrie 2009 în domeniul cooperării administrative și în domeniul cooperării interindustriale. În toamna viitoare, domnilor și domnilor deputați, voi prezenta în, pe tema contrafacerii și tuturor dimensiunilor sale și în domeniul piratajului, voi uh, prezenta un plan de acțiune care se va baza concret în ceea ce privește comunicarea, cercetarea, formarea personalului în toate statele membre, și um, în controlele la frontieră se vor baza pe lucrările și experiența observatorului pe care îl vom crea. Acordăm atenție deosebită îmbunătățirii cadrului legislativ pentru respectarea proprietății intelectuale și, bineînțeles, spun domnului Iar că e nevoie, bineînțeles, de un cadru european. Soluția va fi o abordare echilibrată, proporțională, respectându-se drepturile fundamentale ale cetățenilor și doresc să spun domnului Lichtenberger că nu e vorba, așa cum am spus-o și în comisii, nu e vorba despre uh, criminalizarea anumitor comportamente ale tinerilor, deci urmăririi, persecutării, justiție, um, a tinerilor pentru anumite comportamente. E vorba aici despre respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, deci doresc să confirm domnului Manders și să spun doamnei raportor Galo, care a insistat asupra acestui aspect, că pe baza acestui raport vom propune, așa cum cred că va fi necesar, modificări la acest text pentru a îmbunătăți respectarea drepturilor proprietății intelectuale în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Thank you, Commissioner. Mulțumesc, domnule comisar. A fost o răspuns foarte bine primit. Mulțumesc, domnule Galo, mulțumesc, stimați colegi. Mâine vom vota la ora 12. Următorul punct ordine, de pe ordinea de zi, îmi scuze, este raportul domnului Ferreira privind prevenirea dezastrelor naturale și a celor provocate de om, abordare comunitară. <coughs> Dau acum cuvântul domnului raportor timp de 4 minute. Domnule Ferreira, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte.